Bene, ho visto che sono arrivati al... Um, bună ziua, am văzut că au uh, sosit unii colegi. Mai sunt și colaboratorii noștri și reprezentanții comisiei în sală, așadar cred că putem începe. Prezentațiune. Putem începe prezentarea studiului promovarea inovării pe internet și drepturile cetățenilor la viața privată. Questo tema interverranno oggi Jonathan... Și pe tema asta vor, ne vor vorbi astăzi domnul Jonathan Cave și domnul Mark van Lieshout. Uh per 15 minuti ciascuno, poi... Fiecare are câte 15 minute la dispoziție și vom avea apoi 20 de minute pentru o rundă de întrebări și încă 10 minute pentru uh, răspunsuri. Può essere 12, 13, 10, 15 maximum, che altrimenti non avremo più il tempo per... Bun. Dau cuvântul în primul rând. Nu știu cine dorește să înceapă, domnul Cave sau domnul Linshout. Vă rog. Mulțumesc. Uh doamnă președinte. Mă numesc Marfa Lishaut și sunt din țările de jos, însă am pregătit prezentarea în engleză. Deci voi vorbi în limba engleză. Uh, e vorba sunt unul din autorii raportului pe care îl aveți în fața ochilor. Vă voi prezenta un număr de diapozitive și apoi voi trece la concluzii pentru că sunt cele mai importante. Cred că uh, Uh, sunteți convinși că am făcut ce am putut face și ce a trebuit să facă pentru, pentru Parlament în uh, secțiunea metodologică. E vorba de întrebările pe care ne le-a adresat Parlamentul uh, pentru a face un raport în legătură cu situația de pe internet, cu dreptul la viața privată, noile tehnologii și posibilitatea de a promova competiția și inovarea pe internet în legătură cu viața privată și dreptul la aceasta. N-a fost ușor deloc. Uh, am văzut asta din activitățile de astăzi de aici. Uh, noi uh, am avut o abordare conform căreia dacă, ne, dacă vorbim de inovarea pe internet și viața privată, există o relație cu patru dimensiuni, și anume modul în care inovarea pe internet e promovată prin viața privată. At the way how. Apoi, modul în care inovarea pe internet e interzisă de dreptul la viața privată și invers. Trebuie examinat și modul în care dreptul la viața privată e promovat prin inovare și apoi în al patrulea rând, modul în care viața privată uh, este uh, cumva înrăurit și se pun obstacole de către inovare. Veți găsi detaliile, desigur, în raport al acestei, ale acestei abordări cu patru dimensiuni. Bun, am făcut o uh, cercetare, am făcut studii de caz, uh, din care am obținut foarte multe informații, am început uh, să publicizăm online eforturile noastre, am am făcut cloud computing și am făcut asta împreună cu număr de exporți, am avut un atelier cu experți, au fost invitate persoane din diverse sectoare de activitate ca să ne arate ce crede despre această activitate, de relație pardon, între internet, inovare și viața publică și rezultatul îl aveți în fața ochilor. Bună, în legătură cu reglementarea și cadrul juridic, aici nu am intrat în detalii, eu cred că dumneavoastră știți exact ce se întâmplă, că sunteți legiuitori. Practic, directiva pentru viața privată e una uh, care trebuie luată în considerare, dar mai este un număr de directive pe care le-am inclus în uh, studiul nostru și e foarte relevant acum să se. Uh, legea propusă de comisie care ne arată ce se așteaptă de la companiile din domeniul internetului și care au legătură și cu viața privată. Și am făcut-o într-un uh, raport uh, de studiu, să, am încercat să arătăm cum anume afectează aceste directive viața fiecăruia și cum funcționează inovarea pe internet și cum se leagă ea de protecția vieții private. Vreau să mai spun că s-au petrecut multe evenimente în ultimii ani, eh, evenimente ce ne-au arătat că această legătură este una nu scutită de tensiuni. Eh, mă refer la incidente legate de marile companii cum ar fi Google, Google Street View are un program Google eh, cu poze de pe, luate de pe stradă, în orașe și a întâmpinat dificultăți în legătură cu acest program Chiar s-a și întrerupt acest program, mai ales în Germania sau țările de jos. Germania mai ales are un pro- o problemă. Legislația uh, germană cu viața privată este foarte severă. În abordarea noastră am spus că dacă ne gândim la inovare, nu trebuie să ne gândim doar la aspectul tehnologic, ci și uh, la un număr de alte dimensiuni, inovare instituțională, practici de afaceri, care arată că există un numitor foarte relevant uh, în legătură cu modul în care e constituit dreptul la viața privată și cum se combină acesta cu inovarea. Uh, trebuie examinat și modul în care utilizatorii joacă, utilizatorii joacă un rol în această definiție, mai ales pentru că dacă ne gândim la uh, media socială, știți că utilizatorii capătă un rol din ce în ce mai important în modul în care se dezvoltă serviciile și în modul în care serviciile țin cont de aspecte legate de protecția datelor și viața privată. Și apoi și reglementarea este foarte, legislația este foarte interesantă. Asta a fost uh, abordarea noastră conceptuală, destul de complexă, dar așa am încercat să arătăm că toate aceste elemente, dacă le examinez la oaltă, Um, aruncă o lumină în legătură cu relația aceasta dintre inovarea pe net și viața privată. Așadar, se poate citi în raportul nostru că am încercat să facem un rezumat al modului în care toate aceste elemente se leagă între ele și am ajuns la concluzia că viața privată întrucâtva este amenințată de inovare și nu invers. Există un fel de relație negativă între inovare și viața privată și noi am încercat să extindem această concluzie uh, într-un număr de subconcluzii. Uh, implicațiile uh, referitoare la viața privată și limitarea vieții private. Asta înseamnă că dacă ne uităm la noile servicii, astăzi Uh, impulsul acestor noi servicii reprezintă personajele identificabile, informațiile, mă scuzați, identificabile personale. Asta spune și Forumul Economic Mondial, care spune că datele personale sunt motorul noi de uh, economia informației. Asta înseamnă somehow make use of private. că toate aceste servicii utilizează informații cu caracter personal ca serviciile să fie cât mai personalizate cu putință. Din, din perspectiva inovării e foarte interesant, desigur, pentru că, dar ne arată că există o amenințare. N-am, avut, n-am găsit multe exemple în legătură cu modul în care inovarea poate uh, să ducă la tehnologii care să ajute protecția vieții private. Atunci ce privește tehnologia, practici de afaceri și experiențe, putem găsi peste tot exemple în legătură cu modul în care serviciile încearcă să evolueze ținând cont și de protecția vieții private. Și e posibil acest lucru. Și al cincilea caz, biometrica, este un exemplu foarte interesant în legătură cu modul în care tehnologia uh, poate juca un rol în dezvoltarea serviciilor și are legătură și cu viața privată. Dar există și multe alte exemple prin care se arată că viața privată este legată de, de viața inovației și o a doua concluzie generală ar fi că inovatorii nu percep uh, viața privată ca fiind o constrângere benefică, dar ei trebuie să țină cont de faptul că dacă includ viața privată în modelele lor de afaceri, uh, e o experiență costisitoare, atât din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere organizațional ei trebuie să fie precauți, să ia măsuri ca să protejeze viața privată. Deci e vorba de aspecte organizaționale care costă bani. Bun, acum dacă mm, venim la concluziile cu tehnolo- uh, și ne uh, referim la tehnologiile emergente, sunt cinci cazuri care ne arată cum anume evoluează aceste tehnologii emergente și ce ne spun ele despre inovare. Apoi vedem că uh, Odată, convergența internetului și altor tehnologii consolidează, exacerbează chiar probleme legate de viața privată. Din ce în ce mai multe grupuri sunt afectate, de exemplu cloud computing, servicii bazate pe locație. Singura concluzie posibilă e că aceste servicii au nevoie de informații identificabile personal pentru a fi și profitabile și e o problemă pentru furnizorii de serviciu să protejeze și aspectele legate de viața privată la momentul actual. Un exemplu e, îl constituie datele genetice. Un, uh, o evoluție foarte nouă. Dacă vedeți concluziile pentru tehnologiile de până acum și care sunt mai protective, ele sunt în curs de dezvoltare, mai ales în biomedică, sisteme descentralizate, cu exemple foarte interesante, în care tehnologia și viața privată merg mână în mână. Da, în general, suntem conștienți că există câteva exemple de piețe de nișă, media socială, de exemplu, în care organizațiile încearcă să stocheze datele personale, inclusiv arhitectura IT. Dar astea sunt piețe de nișă și au o problemă. Și anume că nu e foarte dificil pentru ele să fie acceptate de mm, jucătorii majori de pe piața globală. Dacă vedem concluziile cu uh, practicile de afaceri, sigur există și noi practici care ne arată că se poate face un, o utilizare profitabilă a datelor personale. E un fel de repetiție a principalelor concluzii ale raportului. Dacă privim ce se întâmplă, există uh, informațiile identificabile personal care vor fi utilizate, dar trebuie să se respecte legislația pentru viața privată. Dacă lași asta uh, din afară, iată, noile modele de business fa- uh, pot să aducă profit. Dar e dificil. Again, it's the counter of the... E foarte dificil să împaci aceste două aspecte. E cealaltă, e reversul medaliei. Consumatorii până acum ne arată că nu prea sunt dorniți să plătească. Noi am dezvoltat partea ă, cu argumentația economică în raport, poate o cit acolo, un aspect este că dacă vezi toate experimentele care au avut loc în acest domeniu, uh, cu economiile comportament, economia comportamentală, vedem că oamenii aleg cele mai prietenoase, care spun servici, așa servicii, dar dacă nu costă mai mult. Uh, când sunt mai costisitoare, oamenii nu recurg la ele. Bun, este un uh, mic paradox aici, pentru că aici uh, puteți vedea asta la concluzia 7 pentru că nu prea se înregistrează mm, o conștientizare a oamenilor de faptul că ei pot combate încălcările vieții private, dar comportamentul lor ne arată că oamenii nu prea arată că le pasă de respectarea vieților private, însă putem vedea că dacă au o alegere, atunci ei vor alege alternativa care le uh, protejează viața privată. Asta are consecința că pentru majoritatea furnizorilor de servicii nu e foarte relevant să dezvolte servicii anterior protective pentru viața privată și o parte a concluziilor se află la punctul 9 și anume că până acum reglementarea vieții private, legislația din viața privată joacă un rol, însă șansele de a fi adus în fața instanței când încalce această legislație nu sunt prea mari și atunci nu, uh, cei care dezvoltă asemenea tip de servicii nu prea țin cont de acest aspect. Deci la concluzia numărul 10 vedem că dacă ar trebui să existe un fel de metode de protecție, uh, trebuie o intervenție politică, pentru că există o nevoie clară în acest sens. Dar nu înseamnă că unele inițiative nu există deloc și nu există autoreglementare, dar am găsit uh, exemple cum ar fi programe opt-in sau opt-out, uh, programe care nu sunt suficiente, exemple nu sunt destul de numeroase ca să vedem că există un echilibru uh, care să contrabalanceze tendința utilizării datelor cu caracter personal. Bun, asta e partea mea, partea de care m-am ocupat eu Sper că m-am încadrat în timp și acum dau uh, cuvântul colegului meu, Jonathan Cave, uh, pentru partea care privește recomandările către Parlament. Thank you very much, Mark, and thank you. Mulțumesc, Marc, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor pentru că ați venit să ascultați rezultatele studiului nostru. În raport am făcut o serie de Uh, recomandări um, care însă aveau nevoie de o nevoie de detaliu pentru a fi aplicabile. Voi încerca să mă concentrez asupra încercând să creez și un spațiu de discuție. Dreptul, uh, dreptul la viață privată în calitate ca drept este prevăzut ca un drept fundamental, ceea ce înseamnă că nu poate fi transferat și nu poate fi exploatat prin mecanisme de piață. În Statele Unite, în alte, locuri, în alte părți ale lumii, uh, informația privată are valoare uh, economică și pare, este evident că există o confruntare între două tipuri, regim, două tipuri de regimuri. Dacă într-o parte a lumii viața privată este un drept fundamental și în altă parte a lumii este un drept economic. Pe de o parte, într-o parte a lumii unde este un drept uh, fundamental, oamenii nu pot folosi acest drept pentru a obține fonduri și, pe de altă parte, cei care sunt în afară vor reuși să facă asta într-un fel sau altul. S-a vorbit despre Google, nu este vorba numai de Google uh, care uh, face poze de, a casei tale. Um, este vorba și de alte uh, programe, G-Stumble, de exemplu, care în timp ce făcea poze pe stradă, se și, um, se și conecta la rețele wireless fără, um, care nu erau uh, parolate și obțineau informații pe care nu ar fi avut dreptul să le obțină. Apoi, tindem să vedem viața privată ca un drept individual, însă nu este un drept individual. Să ne gândim la cloud computing. Se oferă informații, uh, sunt operații uh, legitime. De exemplu, dacă eu am o discuție cu dumneavoastră, această discuție este privată, dar între noi doi. Eu am un interes că alții poate să nu știe dacă, că noi doi vorbim, uh, celălalt poate că are un inter interes să se știe că purtăm această dis discuție. De exemplu, pe de altă parte, dacă nu uh, colectezi informație care uh, te identifică mm, ca o persoană, ci ca făcând parte dintr-o categorie. Origine, cod poștal și așa mai departe pot să mă, e foarte îngrijorător dacă pot să te identific ca o, ca o persoană, pot să obțin acces la bunurile tale, pot să îți restricționezi libertatea. Trebuie așadar să nu ne mai gândim la viața privată ca un drept individual. Apoi, vedem viața privată ca un, uh, din perspectiva uh, protecției datelor. Uh, acesta însă este uh, o perspectivă de pe vremea uh, când viața noastră era offline. Însă când merg pe internet, online, informațiile uh, pur și simplu prin faptul că intru pe internet pot deveni relevante. De exemplu, dacă merg pe un site, mi se va oferi un anumit tip de informație, iar răspunsul meu la această informație va uh, va uh, determina ce fel de uh, imagini văd în viitor. Și faptul că acțiunile mele primesc o semnificație este uh, prevăzut de sistem și asta nu are de-a face cu datele, are, uh, dreptul, are de-a face cu uh, dreptul de a fi lăsat în pace, dreptul de a nu fi în continuu observat. Există unele recomandări și anume, trebuie să ne gândim dacă uh, cadrele noastre de reglementare și modul în care uh, ne armonizăm reglementarea cu altele din această lume iau în considerare aceste aspecte. Așa cum vedem cu legile referitoare la cookie-uri. Vedem că uh, acordul uh, pe baza unui uh, pe, un, pe baza unei informații prealabile, este un, un reper. Credem că dacă oamenii sunt informați și au o decizie, atunci, de, atunci este în regulă și trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt informați. Însă, mai ales pe uh, internet, există informații care uh, nu supraviețuiesc așa cum au fost ele create, pot fi utilizate altfel decât um, uh, atunci când au fost um, când au fost colectate prin apariția unor noi tehnologii, de exemplu. Deci s-ar putea să nu putem fi de acord cu cum vor fi utilizate datele noastre pentru că nu știm la ce vor fi folosite. De, de, în plus, Ehm, noi, schimb, noi ne schimbăm de-a lungul vieții. Viața mea de adult a fost afectată de uh, trecutul meu de eh, tânăr activist și nici nu pot să te aperi de propria ta persoană. Încă ceva. Când impunem aceste lucruri, cum ar fi acordul informat, se creează niște uh, poveri, niște constrângeri și trebuie să ne asigurăm că acestea sunt bine distribuite. În Regatul Unit, azi dimineață s-a uh, decis că implementarea directivei referitoare la cookies, la cookie-uri, uh, nu înseamnă că trebuie să obții un acord al utilizatorului cu privire la toate um, cookie-urile folosite, ci numai cu privire la informa- anumit, un anumit tip de informație. Iar acest lucru a schimbat modul în care uh, sunt aplicate reglementările în Europa. Asta are conotații din punctul de vedere al pieței unice, dar și din punctul de vedere al uh, implementării anumitor drepturi fundamentale. Sunt încă pe primul slide, dar urmează să trec la următorul. Încă ceva. Soluția s-ar putea să nu fie uh, noi reglementări, ci asigurarea că utilizatorii au instrumente pentru a-și uh, urmări și controla viața privată. Însă, există o diferență între capacitatea de utilizare a instrumentelor Um, de către mari întreprinderi, cum sunt Google și Facebook, și capacitatea consumatorului de a um, fi la curent cu toate aceste lucruri. De asemenea, există tehnologii noi și le dorim, însă nu suntem întotdeauna la curent uh, cu toate care există. De asemenea, dacă um, ne bazăm modelul pe uh, ideea uh, unei reacții raționale, uh, asta nu înseamnă că uh, în cazul în care uh, cetățenii sunt speriați, uh, nu au dreptul să, um, să ia alte decizii. Al doilea set de recomandări au de-a face cu anumite reguli și reglementări. Aș dori să notez faptul că regulile elaborate de către orice fel de uh, autoritate competentă nu sunt făcute în gol. Există și alt fel de, uh, de instituții implicate uh, sau uh, foruri în care sunt uh, interacționează uh, uh, întreprinderile private și uh, viața publică de exemplu, pe, um, în Statele Unite, um, un, um, autoritățile pot um, sprijini activitatea de automonitorizare a unui, uh, um, a, un, a unui corp privat. Deci nu ei vor face monitorizarea, ci vor interveni în caz că acesta sesizează o eroare. Apoi, în ceea ce privește energia, uh, sunt complicate, de exemplu, um, contoarele inteligente, pentru că, practic, dau informații despre cine este în ce cameră și ce face. Așadar, este nevoie de o coerență a, întregul, întregului pachet de reglementare și luarea în considerare a tuturor uh, părților implicate. De asemenea, multe premise pe care ne bazăm în reglementare se bazează uh, sau provin din timpuri în care ceea ce făceam pe internet uh, era foarte restrâns. Se referă, de exemplu, la comunica comunicare între două persoane, dar nu se referă la uh, crearea comună de conținut între mai multe persoane pe rețelele sociale. De exemplu, acoperă un e-mail, dar nu uh, și uh, faptul că mai multă lume postează pe rețele sociale. De asemenea, atitudini față de uh, viața privată uh, sunt, se schimbă față de uh, faptul că lucrurile au, trecu, au devenit digitale. Avem senzația de uh, avem senzația că ceea ce este digital este mai abstract, deci mai puțin important. Uh, și nu ne interesează atât de, de mult faptul că guvernul ar vrea să ne citească e mail De asemenea, s-ar putea să avem nevoie de reglementări pentru situații speciale, de exemplu, referitoare la copii sau referitoare la un anumit tip de conținut. Însă există și situații în care ar trebui poate să reducem reglementarea și să Uh, permitem uh, lucruri care să se autoorganizeze, de exemplu, comerțul de uh, date și principiul de a opta. Unul dintre lucrurile care se pot întâmpla este să avem pe internet mecanisme mai bune de supraveghere a conformității. Deci poate fi posibil să urmărești accesarea unor informații. La ora actuală, când, dacă aș vrea să știu cine uh, accesează informația mea pe, inform- pe internet, nu am niciun fel de in- instrument. Pot să văd uh, ce fel de transfer există. Există în Statele Unite programul Nebular, uh, în care um, centrul de date de la tine, de acasă, um, controlează transfer, transferul de date despre tine. Ultimul set de informații, de uh, recomandări, are de a face cu faptul că lumea se schimbă. Și aici intervine ceea ce am spus despre informații uh, și despre internet și inovație. Am citit un articol despre Mark Zuckerberg, uh, Uh, care a spus că uh, și uh, se spunea în acest articol că, având în vedere standardele actuale, Facebook nu ar fi putut să fie creat la ora actuală. Deci trebuie să vedem întâi ce se creează în unele cazuri, pentru a vedea ce fel de reglementări trebuie să impunem. Pe de altă parte, în alte cazuri, putem să stabilim unele reguli de bază care să nu poată fi încălcate sub nicio formă. Această combinație de leadership și flexibilitate și adaptabilitate uh, este cea mai mare provocare pentru guverne. De asemenea, viața privată uh, poate, este un mod de a, de a uh, se separa, de a se apăra, dar poate și crea un spațiu comun de împărtășire. Acesta a fost geniul internetului și ar fi păcat dacă răspunsul la problemele actuale ale, ale internetului pe baza premizei că victimele utiliza, utilizatorii victime au nevoie de uh, protecție ne-ar împiedica să îi vedem ca niște parteneri și ne-ar împiedica să venim cu uh, soluții alternative, cum ar fi criptarea publică. Și nu în ultimul rând, credem că relațiile care stau la baza vieții private în acest domeniu se schimbă. Marii furnizori de uh, mari, mari furnizori de servicii și știu că această comisie a discutat despre acta, eu nu voi face asta. Uh, e bine, vor, aceste mari uh, companii vor evolua și uh, Uh, unele roluri uh, se vor schimba și vor trebui rediscutate. Mă voi opri aici, veți obține copii ale prezentării și pe ultima pagină veți găsi și date de contact pentru mine și colegul meu. Vă mulțumesc! Mi-am sentit i duerele. Foarte bine, am ascultat pe... Mulțumesc! Am ascultat pe cei doi invitați. Dacă cineva vrea să le adreseze vreo întrebare... Vă rog. osobowych na pewno... Acces la datele personale. Accesul este legat cu, de dreptul de a-ți pierde accesul la datele la intimitate și în ce măsură accesul la datele private nu este securizat, când devine periculos, pentru că tehnologia s-a dezvoltat foarte mult Și poate asta înseamnă că am putea să protejăm integritatea datelor, astfel încât acestea să nu fie făcute publice. Pentru că oamenii ar putea să îți exploateze conținutul e mail spre exemplu, dar cu siguranță este mult mai periculos faptul că internetul conține și date financiare personale, pentru că ne facem operațiunile bancare pe internet. Ați putea să ne explicați cum ne putem asigura că aceste date financiare, date bancare private nu sunt făcute publice? Deci vorbim despre date, nu doar despre oameni care fac operațiuni bancare pe internet. Pentru că anumite bănci au acces la date personale, la o cantitate mare de date cu caracter personal. Câte posibil este să protejăm aceste date bancare. Se poate să avem o modalitate universală de a proteja conturile bancare, de a împiedica pe alții să folosească informațiile legate de acele conturi bancare? Deci nu să protejăm doar conturile, ci să împiedicăm anumite persoane să transmită aceste date către uh, agențiile de publicitate pentru uh, vinderea de reclame. Deci cum putem să ne asigurăm că se asigură această protecție? Pentru că accesul la datele financiare ale altora poate fi foarte periculos. Și cum rămâne și cu datele stabilită de experți, spre exemplu, cum ar fi cele legate de uh, politica internațională sau informații militare, pentru că și aceste informații sunt transmise pe internet, uneori către adrese private de e-mail. foarte adesea sunt transmise către mai mulți recipienți din cauza că este o discuție mai largă cum pot fi uh, asigurate aceste date? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Îmi cer scuze. Ci sono altre domande sull'argomento? Dacă cineva mai are vreo întrebare, îmi pare că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul bine. Atunci am încheiat dezbaterea pe acest punct și, sigur, în final dăm din nou cuvântul invitațiilor noștri. Dacă doresc au până la șapte minute la dispoziție fiecare, vă rog. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru această întrebare care mă pune pe gânduri. Îmi cer scuze că v-am luat înainte, domnul președinte, nu mi-am dat seama care este protocolul. Ați ridicat mai multe probleme care în pe care am încercat să le subliniem în raport și în studiu. Am încercat să le clarificăm într-un mod mai politic și într-un mod mai responsabil din punct de vedere social. Lucru de care ține cont multă lume în această perioadă. O să încerc să vă dau un răspuns care se concentrează pe uh, elementele tehnologice din practicile de afaceri, așa cum le-am uh, regăsit astăzi, și modul în care acesta reprezintă o parte a soluției și colegul meu va continua referindu-se la aspectele de reglementare. Principalul element asupra căruia v-ați concentrat este transparența. Care este nivelul de transparență din acest mo moment? Și cum rămâne cu controlul și consimțământul? Pentru că acestea sunt elemente esențiale din regulamentul privind intimitatea care este în vigoare astăzi. Ce am identificat în studiu este că dacă ne uităm la ce se întâmplă astăzi, putem vedea o activitate principală care este uh, care se confruntă cu această noțiune de transparență și de control. În, uh, pentru că oamenii devin, deci indivizii privați devin mai deschiși și mai transparenți către companii, dar inversul nu este valabil și uh, am dorit să existe o transparență duală, deci ambele părți să aibă această transparență. pentru ca cetățenii să poată vedea ce se întâmplă cu uh, datele lor. Uh, piețele, pe piețele de nișă am văzut o soluție parțială, nu o să intru în detaliile tehnice, dar dacă vă uitați la tentativele de uh, stocare de date personale, vedeți că un număr de mare de organizații au încercat să găsească soluții care uh, ar trebui să rezolve faptul că datele există pur și simplu și sunt la dispoziția tuturor. Deci aceste evoluții au loc în diverse țări. Se vede că aceste companii au încercat să dezvolte o infrastructură tehnologică și o practică de afacere care să ofere o alternativă la ceea ce există. Și în Olanda pot să vă dau câteva exemple. Uh, dar principalul lucru pe care trebuie să-l ținem minte este că e o piață de nișă. Dacă analizăm aspectele politice și vedem cum am putea să transpunem aceste piețe de nișă în realitate, vedem că este vorba aici de un discurs politic pe care o să-l trateze colegul meu și uh, dacă este un sistem de pedepse și uh, încurajări și stimulente, cum ar trebui să arate acesta? Dar există o infrastructură pentru salvgardarea datelor care este disponibilă și dacă vorbești cu organizațiile care încearcă să dezvolte asemenea lucruri, uh, pentru industriile uh, de din advertising, este foarte important să aibă toate aceste elemente. Practicile guvernamentale ar putea să pară uh, puțin avangardiste, pentru că încearcă să demonstreze că aceste modele de afaceri și aceste contexte tehnologice, tehnologice sunt disponibile și uh, oferă oportunități pentru diverse practici și alternative. În al doilea rând, nivelul de securitate pentru anumite servicii nu este încă la nivelul la care te aștepta. Numărul de incidente arată foarte clar că nu se îndeplinesc nici cele mai mici condiții de securitate. Sunt uh, injecții SQL prin care se introduce cod într-un program și acest cod uh, face anumite lucruri pe care tu ca utilizator nu le-ai face. Și asta nu are nicio legătură cu practicile legate de intimitate, ci cu uh, programarea proastă și cu faptul că încă este posibil să ai programarea proastă fără să fii tras la răspundere. Și cred că asta este o situație cu totul diferită, dar relevantă, pentru că merge în direcția unui comportament uh, responsabil din punct de vedere social și în direcția răspunderii uh, tale ca organizație. Și mă opresc aici. Dorinvia assolutamente straordinaria eh? dire questa volta e non più. Da, în mod uh, extraordinar se poate acorda cuvântul unei colege chiar după ce am uh, închis, uh, încheiat dezbaterea și vă va răspunde invitatul nostru, vă rog. Thank you, Chair. Doamna Andersotter, mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie. Mă întreb dacă în cursul anchetei dumneavoastră ați descoperit vreun tipar de inovație specific uh, în ceea ce privește întreprinderile online din Europa prin comparație cu cele din uh, America, având în vedere diferențele în ceea ce privește legislația privind viața privată pe ambele maluri ale Atlanticului și dacă da, care sunt aceste diferențe? Okay. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Au existat într-adevăr niște diferențe. Unele sunt evidente uh, la furnizorii mari de internet, pentru că pe domeniul internet Europa este în urmă, atât cu modelele de uh, afaceri cât și cu uh, inovații, nu doar în ceea ce privește respectul uh, vieții private, din mai multe motive pe care le înțelegem cu toții și le deplângem cu toții și încercăm să le depășim. Este la fel de adevărat totuși că structura uh, fundamentală a cerințelor juridice antrenează aceste diferențe în sensul următor. Gradul în care uh, există încredere în autorități și în persoanele private de a încălca aceste uh, acest drept la intimitate este cu totul diferit în, Amer în America decât în Europa. În Europa, oamenii înțeleg și acceptă că guvernele au acces la tot felul de tipuri de date și uh, că pot combina diverse date despre tine sau despre altcineva. Deci, uh, sectorul public poate face acest lucru și, de asemenea, un alt aspect este că guvernul externalizează o parte din aceste servicii către uh, sectorul privat. Deci există un potențial de inovație care încalcă viața privată, deci un, o inovație a uh, modelului de afaceri dar, pe de altă parte, în Statele Unite, acolo, în care, acolo unde nu există atât de multă încredere în guvern, ci există mai multă încredere în sectorul privat, au existat foarte multe inițiative de a impune un fel de răspundere uh, în ceea ce privește dreptul la viața privată asupra furnizorilor de servicii pe internet și s-a ajuns la uh, crearea unor domenii private, cum ar fi niște grădini îngrădite, așa, astfel încât tu însuți poți să limitezi uh, numărul persoanelor care au acces la datele de pe serverul respectiv. Protecția acestor date este în proporție inversă uh, cu gradul în care sunt aplicate aceste politici. Firmele mari uh, au niște politici foarte evidente, dar nu fac mare lucru ca să le pună în aplicare. Deci uh, aș tinde să spun că în partea europeană avem uh, inovație operațională și nu avem doar platforme de rețele sociale, ci și platforme de motoare de căutare care provin din Europa și care reflectă atenția acordată uh, Uh, de Europa acestui uh, domeniu. O ultimă observație care nu se leagă uh, în mod specific de SUA și UE. și care se leagă mai mult de întrebarea anterioară. Un domeniu în care datele sunt într-adevăr sensibile uh, sunt datele medicale ale pacienților, care sunt extrem de importante. E posibil să nu poți să oferi consimțământ, mai ales dacă te afli într-o situație medicală de urgență. Și în SUA există o lege foarte specifică care uh, controlează colectarea și utilizarea acestor tipuri de date dar există și o posibilitate de uh, un efect de legătură care poate duce la un conflict de interese. Dacă avem niște uh, date medicale electronice care nu pot fi transmise către alți doctori, este foarte greu să trimiți uh, pacienții la um, specialistul potrivit pentru că în Statele Unite, companiile de asigurări joacă un rol important și accesul lor la aceste date este extrem de important pentru uh, acest uh, pacient. Dar dacă în calitate de doctor uh, dau aceste date altcuiva, risc să te pierd pe tine ca pacient și risc de asemenea să fiu expus unui proces de malpraxis dacă trec exact informațiile de care un alt doctor ar avea nevoie pentru a te putea trata. Și ai domeniu în care uh, protecția datelor se lovește de alte elemente la fel de importante. Dacă ne plecăm de la uh, controlul individual și de protejarea intimității, trebuie să ne gândim și la manipularea comportamentală și phishing-ul este uh, un uh, exemplu, pentru că tu poți să-ți protejezi datele personale, dar cine te va proteja de cel care încearcă să ți le fure? Bine, noi ringrațiamo. Președinta, bun, cu aceasta mulțumim celor doi invitați mulțumim pentru că au fost astăzi aici și ne-au prezentat uh, studiul realizat de ei pentru informațiile pe care le-au comunicat. Mulțumim și cu asta am încheiat uh, prezentarea uh, lucrării dumneavoastră. Vă mulțumim în numele comisiei noastre. continuăm uh, reuniunea. Bun, uh, vă rog, uh, cine nu e interesat de următorul punct din programul nostru, rog să iasă din sală, dar păstrând liniștea. Bine, allora abbiamo con noi... Deci, cum spuneam, e alături de noi domnul profesor Potocnic, Alberto Potocnic, care este director al ACER, și anume Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul energiei, și care se află astăzi aici, alături de noi, uh, pentru a ne face o prezentare Uh, o cuvântare care poate beneficia de un timp de 20 de minute în legătură cu cele întâmplate uh, de la ultima noastră întâlnire și până acum, din uh, luna iulie anului trecut și până acum. Așadar, eu urăm bun venit domnului Potoșnic și dăm cuvântul. Bun, suntem puțini în sală, dar cei care suntem aici suntem foarte atenți la ce aveți de spus, domnule. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a prezenta astăzi activitățile agenției și provocările ce ne așteaptă. Cu permisiunea dumneavoastră, voi continua în limba engleză. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, sunt foarte recunoscător și îmi face mare plăcere uh, că pot să vă prezint astăzi aici activitățile Agenției Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul energiei, ACER. Și am avut uh, în luna iulie anului trecut o reuniune de același gen. Uh, Lord Mork transmite scuzele sale pentru că with us today, but eventually was not able to. Deși a dorit să fie astăzi alături de noi, nu a reușit, a avut uh, alte uh, angajamente. Anul trecut, uh, cu aceeași ocazie, am uh, spus că pe vremea aceea recrutam personal pentru agenție și îmi face plăcere să spun că până la sfârșitul anului trecut am încheiat uh, recrutarea de uh, personal inițial Uh, după cum era și prevăzut în regulamentul nostru de finanțare. De asemenea, am încheiat uh, numirea de organe cu Comisia de Apel, uh, care și-a desfășurat prima întâlnire în luna decembrie anului trecut. Deci acum agenția este pe deplin operațională în, din toate punctele de vedere. Cu toate acestea... At, at cruising speed? Încă n-am atins viteza de croazieră, ca să spun așa, pentru că de la înființarea agenției și uh, de când s-a adoptat uh, regulamentul uh, de funcționare a agenției și asta s-a petrecut la sfârșitul anului trecut și a intrat în vigoare pe data de 28 decembrie am avut nevoie de puțin timp pentru a ne pune pe picioare. Apoi vom primi eh, responsabilități suplimentare conform propunerii de regulament privitoare la liniile directoare pentru rețelele eh, de energie și infrastructura transeuropeană, care se discută la ora actuală și vom eh, face refer, și unde se face referire la posibilul nostru rol și posibile noastre responsabilități viitoare, desigur, și profit de ocazie pentru a mulțumi parlamentul European pentru încrederea pe care ne-a acordat-o și ne-o acordă în continuare pe durata negocierilor acestei legislații. După cum știți, mandatul inițial al agenției noastre ACER se referea în principal la integrarea piețelor de energie și de aceea principalele noastre activitate, conform regulamentului de funcționare, se refereau la planul de dezvoltare a unei rețele pe 10 ani, planul decenal, uh, și este un instrument care devine din ce în ce mai important în contextul dezvoltării rețelelor. Ele vor fi punctul de plecare pentru identificarea unor proiecte de uh, interes comun, sau cel puțin așa sunt lucrurile la momentul actual. Aici uh, noi suntem de părere că vom avea un rol important de jucat. Și în, ace- în, în aceste prime 15 luni de funcționare am lucrat și uh, la uh, un cod pentru rețele uh, care e prevăzut în al treilea pachet, uh, și anume că vor fi introduse uh, reguli comune în piețele de energie europene. Deci nu vor, nu vor mai fi reguli armonizate, ci reguli comune. Și agenția a fost însărcinată cu dezvoltarea uh, cadrului liniilor directoare. Vă voi da mai multe detalii imediat și apoi, sigur, promovăm și cooperarea uh, autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei și monitorizăm activitățile în acest domeniu. Acum uh, vă voi face, dacă permiteți, o prezentare a activităților noastre în, din ultimele 15 luni. am avut uh, liniile directoare, cadrul liniilor directoare pentru uh, petrol, acum uh, avem pentru gaz, electricitate și uh, cea de cele, uh, cel de-al patrulea pachet uh, va sosi la vară. Tocmai am încheiat uh, consultările. Acestea sunt uh, liniile directoare de bază și apoi va exista și codul rețelei pentru integrarea uh, piețelor de, de energie electrică. Uh, Mă voi întoarce la acest subiect uh, când voi vorbi despre ce vom face anul viitor. La gaze naturale am, avut, am uh, emis deja linii directoare în legătură cu uh, alocarea capacității și echilibrul și vine acum un al treilea în legătură cu un al treilea pachet în legătură cu interoperabilitatea și schimbul de date și acum lucrăm chiar la un al patrulea pachet. Deci până la sfârșitul anului planificăm să emitem opt pachete de linii directoare care vor forma practic coloana vertebrală pentru integrarea piețelor europene. De asemenea, am emis un număr de avize. Acum nu doresc să intru în prea multe detalii aici, ci doar să mă refer la două elemente de aici. În primul rând, avizul privitor la uh, planul decenal de dezvoltare a rețelelor de gaz, uh, pe care l-am emis anul trecut, aviz emis anul trecut. Uh, acest plan decenal este foarte important. Vom emite un aviz și în legătură cu rețeaua de electricitate, pentru că aceste două sectoare uh, funcționează acum împreună. Și a fost o măsură foarte importantă pentru că era vorba de prima oară când s-a trasat un astfel de plan decenal. E vorba de și un nou instrument pentru că pentru prima oară există o dimensiune europeană foarte puternică uh, în planificarea dezvoltării rețelelor, ceea ce dorim noi să susținem, procedurile consolidate uh, care apar în pachetul de infrastructură. Și uh, ultima uh, rubrică în acest tabel, o recomandare pe care am întocmit-o, e vorba de prima recomandare din propria inițiativă în legătură cu prelucrarea tehnică a drepturilor de transmisie financiară. E un domeniu într-adevăr foarte tehnic, dar vrem să ne asigurăm că aceste uh, instrumente nu intră în prevederile generale ale regulamentului financiar. Sunt foarte importante pentru uh, sectorul energetic. Acum, în ce privește implementarea REMIT, nu să știți mai multe despre REMIT decât știu eu, pentru că foarte recent uh, ați fost implicați în, această, uh, în acest instrument. REMIT a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Unele din prevederile sale au fost imediat aplicabile Uh, interdicțiile în legătură cu tranzacții uh, cu abuz de folosire de informații și comportament abuziv, apoi obligațiile care au intrat imediat în vigoare, obligația ca participanții la piețe să notifice orice fel de întârziere, publicării de informații și apoi obligația de tranzacții profesionale și obligația de a notifica orice fel de uh, suspiciune de încălcări a prevederilor. De ce subliniez asta? Pentru că uh, pe aceste două elemente trebuie să susținem uh, participanții la piață încă din prima zi. Apoi există un termen care va expira în curând. La sfârșitul lunii viitoare, agenția va trebui să publice uh, formatul de date pentru înregistrarea transferurilor de la registrele naționale la registrul european. Registrul european constituie un nou instrument care a fost adăugat pe durata negocierilor de către Parlamentul European și deja uh, am început activitatea pentru a îl face funcțional. Și apoi, uh, mai târziu, depinzând de ce se va întâmpla cu actele de implementare, va trebui să definim în primul rând să începem să înregistrăm participanții la piețe și apoi să începem și uh, uh, să încercăm să facem funcțional sistemul de monitorizare, dar voi reveni. Da? Uh, here's what... Bun. Asta am făcut noi, nu vreau din nou, nu vreau să intru foarte mult în detaliu pentru că aveți datele în fața dumneavoastră, aici fac doar un rezumat, vreau doar să subliniez și sunt, îmi pare rău că ultima dată este 29 uh, iunie, 21 iunie de fapt, e vorba de uh, formatul de înregistrare a datelor pentru participanții la piețe. Au fost foarte importante și liniile directoare pe care le-am emis la sfârșitul anului trecut în legătură cu modul în care trebuie interpretate anumite definiții din cadrul REMIT. Uh, nu au caracter obligatoriu pentru că agenția nu a dispune de asemenea puteri E vorba doar uh, de recomandări la adresa autorităților naționale de reglementare, însă sectorul uh, percepe ca fiind un punct de referință important. Acum, dacă privim uh, spre viitor și anume activitățile care sunt planificate pentru următoarele 18 luni, după cum spuneam, mai trebuie să completăm trei pachete de linii directoare. Asta sperăm să realizăm până la sfârșitul acestui an și, de fapt, am convenit cu Comisia și cu uh, rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transmisie să nu venim cu un nou pachet până când nu am terminat uh, lucrul la um, codul rețelelor. Nu vrem să suprapunem lucrurile și să supraîncărcăm uh, agenda. Mm, pentru că ce am făcut deja este foarte relevant pentru uh, a avea o piață uh, integrată până în 2014. Agențiile acum trebuie să-și dea un aviz motivat pe codul, pe codul rețelei uh, lucrăm uh, pe mm, primul uh, document în legătură cu uh, mecanismele de capacitate pentru gaz și e primul dintr-o serie de 13. Pe asta ne vom concentra în principal în următorul an și jumătate. Să avem avize motivate ca ace- ca apoi acest uh, cod al rețelelor să, pot, să poată fi adoptat uh, de comisie prin uh, procesul de comitologie și să devină noile reguli obligatorii pentru piața europeană a energiei. De asemenea, examinăm problema tarifelor la electricitate. Poate, ați, uh, poate știți că mm, tarifele la gaze naturale deja sunt în programul nostru. Vom adăuga și energia electrică. Uh, Există acolo chestiuni foarte interesante, însă încă nu am făcut o evaluare completă a modului în care putem uh, să ajutăm uh, cel mai bine piața dacă avem niște reguli obligatorii. Vom avea o, o, un aviz și în legătură cu planul decenal, primul pentru electricitate anul acesta și la anul pentru gaze naturale. Și după cum am spus, în același timp, cel mai probabil procesul de identificare a proiectelor de interes comun va începe și cele două procese cumva se vor completa reciproc. De asemenea, începem și activitatea noastră de monitorizare în sensul tradițional al cuvântului, responsabilitățile de monitorizare pe care le aveam deja conform uh, regulamentului de înființare, monitorizarea pieței interne, mai ales accesul la piață, Uh, prețurile și uh, respectarea drepturilor consumatorilor. Sigur că am menționat deja faptul că am început deja și implementarea REMIT, chiar uh, dinainte de intrarea acesteia în vigoare am pregătit implementarea și, dincolo de formatul de înregistrare, pe care a trebuit să-l definim și vom face asta până la sfârșitul lunii viitoare. În partea a doua anului și anul viitor vom fi activi în punerea în aplicare a REMIT ca acesta să poată funcționa la începutul 2014. Asta sigur, cu condiția să ne fie puse toate resursele la dispoziție. Deci, uh, activitatea noastră imediată se concentrează pe uh, emiterea unor recomandații pentru comisie către, despre uh, registrul tranzacțiilor și anume datele care vor trebui raportate agenției în legătură cu produsele energetice tranzacționate uh, angro în Europa și eh, dezvoltăm și metodologie de monitorizare și apoi va trebui să eh, înființăm registrul european și apoi, desigur, mm, mecanismele de monitorizare și metodologia pentru acestea. Așa intenționăm noi să eh, ne abordăm răspunderile de monitorizare, colectăm datele, avem o examinare inițială a datelor, Uh, sunt uh, cele trei uh, careuri colorate în galben și portocaliu, în diagonală. Apoi colectăm datele probabil până la jumătate de milion de puncte de tranzacționare pe zi, deci datele acestea primată vor trebui colectate în mod automatic, iar apoi, după prima evaluare, probabil că vor apărea și uh, situații anormale care vor fi identificate și vor trebui uh, soluționate dacă vom avea destule resurse de personal. Dacă nu, va trebui să ne bazăm pe autoritățile naționale de reglementare. Bun. Uh, cât despre ce sperăm să facem legătură cu pachetul de infrastructură și regulamentul care probabil va intra în vigoare la începutul anului viitor. <clears throat> Probabil că vor fi solicitați în procesul de identificare a proiectelor de interes comun. Probabil că uh, uh ni se va cere să evaluăm metodologia, uh, analiza cost, uh, costuri-beneficii și criteriile la nivel regional în, uh, într-un prim moment și apoi, sigur, și la nivel uh, transfrontalier sau între regiuni. Asta între sfârșitul anului și primele luni ale anului viitor. De asemenea, ni se va solicita să uh, furnizăm un aviz în legătură cu metodologia pentru analiza costuri-beneficii. Am, am dezvoltat-o deja la nivelul operatorilor de sistem și apoi linii directoare în legătură cu stimulentele și modul în care riscurile suplimentare ale proiectelor vor trebui evaluate. Deci asta uh, ne așteptăm să facem în următoarele 18 luni. Programul de lucru pe anul viitor uh, va fi întocmit curând. Eu trebuie să-l prezint uh, inclusiv Parlamentul European până la sfârșitul anului viitor și am vorbit cu doamna președintă în legătură cu posibilitatea de a face o prezentare în luna iulie aici la Bruxelles. Acum uh, dați-mi voie să mă refer și la problemele de natură bugetară, pentru că acolo există niște provocări, aș spune, însemnate. Vedeți aici un tabel cu bugetul uh, pentru bugetul ACER pentru anul în curs și uh, estimările aprobate pentru anul viitor. Sigur, există o creștere semnificativă în două elementele principale, uh, și anume clădirile, pentru că la anul va trebui să plătim pentru chiria uh, clădirii unde ne aflăm, în Ljubljana, pentru că anul acesta uh, a fost gratis ca un acord cu guvernul sloven și apoi prelucrarea datelor de asemenea. Deci aici s-au registrat creșteri la buget. Ehm, estimările în legătură cu cheltuielile pentru anul viitor se însumează la 12 milioane, însă conform proiectului de buget adoptat de Comisia Europeană în aprilie, agenția va dispune doar de 9 milioane de euro pentru anul viitor. Sigur că e o provocare. Și, din păcate, nu e singura. De asemenea, dacă e vorba de abordări și de personal, avem probleme. Ă, mă refer la noile misiuni ă, cu care a fost însărcinată agenția și noile misiuni cu care am dorit să fim însărcinați. Ă, Remit probabil va încerca să facă ceva ce nu s-a făcut uh, până acum în Europa sau în lume, așa cum uh, este el menit să funcționeze. Există experiențe la nivel național, dar uh, foarte puțin numeroase, însă la nivel transnațional chiar mai puține și chiar în Statele Unite, în Statele Unite doar acum se încearcă o abordare similară cu cea care, pe care dorim noi să o punem în aplicare și sigur există și uh, dimensiunea europeană foarte complexă. Și apoi, uh, regulamentul privitor la rețele transeuropene, uh, îl vedeți acolo, probabil că va trebui să uh, implementăm înainte metodologia, înainte ca de a fi definită metodologia pentru evaluarea proiectelor. Și aceasta va fi o provocare. Și în ce privește personalul, declarațiile financiare prevăd 15 membri eh, eh, suplimentari pentru ACER. Nu știu dacă va fi suficient, vom vedea. În ce privește pachetul de infrastructură, eh, sigur că dacă vom avea personal suplimentar, asta va fi doar ca parte a facilității conect, conectarea Europei, deci în 2014. Deci va trebui să vedem un an și ceva ce vom putea face fără resurse suplimentare. Apoi, am menționat și problema cu resursele financiare, 3 milioane ne lipsesc și sunt foarte aproape de estimările investițiilor planificate pentru anul viitor cu uh, dezvoltări IT legate de REMIT. Deci poate că ținta 2014 este puțin sub semnul întrebării și spun asta pentru că dacă privim puțin înapoi, majoritatea elementelor uh, din bugetul nostru sunt indispensabile pentru că trebuie să plătim personalul pe care îl avem, apoi chiriile uh, și Consiliul de Administrație, deci vorba de 3,4 milioane de euro pe care planificam să le investim anul viitor, dar vom avea mai puțin, puțin mai puțin de jumătate de milion. Deci sigur că e o diferență enormă. Bun, acum dacă autoritățile naționale de reglementare ne pot ajuta, sigur, au fost de mare ajutor și vor continua să fie, ne vor ajuta la uh, implementarea remit, avem răspunderi comune, însă nici ei nu prea au resurse la dispoziție, pentru că li s-au, li s-au uh, stabilit noi responsabilități în anchete și în punerea în aplicare și asta în timp ce bugetele se tot reduc. Deci, uh, iată, nu prea trecem prin timpuri fericite, dar întotdeauna există și știri bune și totdeauna există și o luminiță la capătul tunelului, pentru că serviciile comisiei acum recunosc că trebuie să ne fie pusă la dispoziție mai mult o finanțare de un volum mai important pentru 2014, încă se discută cum se poate face asta, sau prin uh, transferuri interne, sau printr-o cerere adițională la autoritățile bugetare, așa mi s-a spus. Și dacă așa vor sta lucrurile, Eh, noi vom încerca să evităm orice întârziere, dar asigur Comisia ITER că în orice caz ACER va face întotdeauna tot ce va putea cu resursele pe care le va avea la dispoziție și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Eventual, eh, sper că mai acordați câteva minute la sfârșit pentru niște comentarii. Președinta, mulțumim, mulțumim eh, domnule doctor, pentru raportul dumneavoastră și acum uh, deschidem dezbaterea. Domnul Prodi a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumim și domnului doctor Potocnic pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Din păcate, copiile diapozitivelor Eh, nu le am în totalitate, ci doar cele de cifre impare. Am doar paginile impare. Deci eh, poate că veți pune la dispoziție întreaga documentație. Expozițiune extremamente. Însă cred că a fost o prezentare foarte interesantă și importantă, deoarece noi trebuie să încercăm să pregătim eh, aceste agenții ca ele să poată într-adevăr funcționa la nivel european. Și mă refer mai ales dar nu numai, la rețeaua de energie electrică. Cred eu că aceasta trebuie să aibă un caracter european, tocmai pentru că doar la acest nivel și mai ales prin înființarea uh, unei rețele de uh, înaltă eficiență a transportului, mai ales cu electricitatea de înaltă tensiune continuă, curent continuu. Doar așa vom putea noi maximiza eficiența de utilizare a energiei electrice, minimizând în același timp necesitățile de stocare a energiei în general. Și asta sigur că înseamnă un sistem foarte eficient, însă acesta trebuie să aibă un caracter european. Credeți dumneavoastră că această abordare și agenția dumneavoastră care reunește autoritățile naționale poate să furnizeze această garanție de funcționare la nivel european și într-adevăr uh, european și într-adevăr eficient. Uh, pentru rețea de gaze naturale există probleme similare în ce privește infrastructurile de stocare întreb și aici, uh, reușim sau nu? Suntem în stare sau nu? Pentru că, până la urmă, e vorba aici despre eficiența generală. Eu mă refer mai ales la energia eoliană, care Uh, e acuzată tot timpul că e prea variabilă, dar dacă noi avem o coloană vertebrală de acest gen, cu toate energiile eoliene puse împreună, există o compensație statistică a zonelor vântoase și mai ales putem avea și o utilizare diversă, diferită și a energiei hidroelectrice, deci într-un mod în care să se poate utiliza împreună și energia electrică ca bază a energiei eoliene. Și să avem și o imagine de ansamblu, să vedem totul prin prisma asta. Deci reușim cu astfel de abordare, vă întreb, sau trebuie să ne gândim la alta? Grazie, colega Prodi. Mulțumim, domnule Prodi. Acum? Ai cuvântul doamna Iordan Cizeli. Uh, thank you very much and uh, thank you, uh, Mr. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim, domnule Potocnic, pentru prezentarea noastră care ne arată cât de muncă este necesară în spatele unor documente politice destul de mici. Mă bucur să văd că agenția a fost creată cu succes, să nu existe fără mari probleme uh, referitoare la uh, personal, însă cu mare problemă în ceea ce privește bugetul. Politicienii europeni întotdeauna au fost pentru piața energetică și cred că este responsabilitatea noastră să facilităm tuturor instituțiilor să își um, exercite activitatea conform documentelor noastre politice. Și cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru ca REMIT să fie implementat și aplicat în întreaga Uniune Europeană. Mă bucur că ne-ați arătat uh, două posibilități de a soluționa problema ar fi posibil să ne spuneți mai mult despre cele două soluții posibile? Aveți vreo așteptare din partea Parlamentului European? Sau totul este acum în mâinile dumneavoastră și ale Comisiei? Și sunteți aproape de o soluție? De asemenea, aș dori să vă întreb dacă nu se va găsi o soluție, care este riscul? Pentru că diferența la buget este destul de mare. De asemenea, aș mai dori să vă mai întreb ceva cu privire la liberalizare, la liberalizarea pieței energetice. Există o decizie a Consiliului prevăzând uh, crearea pieței în 2014. Aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră? Uh, cum este evoluția uh, implementării acestui pachet? <laughs> Je donne, euh, donne la parole à al collega Balacitis. Domnul Balciti are cuvântul, apoi las scaunul de președinte colegului Rode. Ačiū pirmininkė, dar už galimybę man suteikti žodį. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Domnule director, ați menționat o serie întreagă de probleme cu care vă confruntați în ziua de astăzi. Sunt conștient de situația complicată în care vă aflați. Mă refer la crearea unor reguli pe piață. V-ați referit și la o diferență bugetară de 3 milioane și jumătate sunt convins că unii furnizori externi, mai ales din Est, ar plăti de 10 ori mai mult pentru, uh, dumne- pentru dumneavoastră pentru a nu face nimic. Ar trebui să ne concentrăm asupra acestei probleme, să punem presiune asupra Comisiei și să obținem unele angajamente cu privire la asta, astfel încât dumneavoastră să puteți să lucrați. dacă nu puteți obține uh, uh, aparatura electronică, calculatoarele și așa mai departe și softurile necesare, programele, nu veți putea funcționa. În comisia noastră am discutat, poate de trei ani de zile, uh, despre necesitatea creierii pieții unice, dar când este vorba de acțiuni practice, schimb de date, între statele membre în sectorul electricității și mai ales în sectorul gazului, reiese că există unele state membre în Consiliu care nu sunt deloc disponibile să facă schimb de informații și ar dori ca peste tot unde este prevăzut Shell să fie scris MEI. Se poate face schimb de informații, nu este obligatoriu. Unele state membre nu doresc să își piardă monopolul. Au acorduri, contracte care le permit să obțină resurse energetice la un preț mai avantajos. Sprijin așadar activitatea agenției dumneavoastră și aș dori să vă încurajez să cre creați reguli comune pentru a crea piața energetică comună și toate celelalte uh, lucruri pe care nu le voi enumera din nou. Aș dori să mă refer la uh, relația cu autoritățile naționale de reglementare din statele membre. V-ați ați spus că este o problemă. Cum poate fi ea rezolvată în viitor? Poate prin eforturi comune. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Nu mai există alte persoane înscrise la cuvânt. Deci vă dau direct cuvântul, domnule Potonșnic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimați deputați, pentru aceste întrebări foarte interesante și pentru încurajări. Toate aspectele menționate sunt foarte importante și probabil că ar dura foarte mult timp să le discutăm în mod satisfăcător, dar voi încerca pe scurt să vă prezint uh, poziția mea. Domnului Prodi, într-adevăr, este unul dintre obiectivele pieței interne să integreze piețele interne, nu numai în ceea ce privește regulile, ci și din punct de vedere al infrastructurii. Avem acum două ținte ce ne așteaptă 2014 pentru integrarea piețelor, pentru integ integrarea regul, din punct de vedere al regulilor și apoi apoi 2015 pentru eliminarea insulelor energetice. Una dintre Uh, uh, sarcinile principale este să oferim informații pentru uh, planul de dezvoltare pe 10 ani. Până acum, aceste lucruri erau planificate la nivel național sau cel mult la nivel bilateral. Acum accentul se pune pe nivelul european și există un motiv foarte bun pentru asta, și dumneavoastră ați menționat cel puțin unul sau două dintre ele. Faptul, uh, energiile regenerabile ar, înseamnă că avem nevoie de o rețea mai bună și mai inteligentă în Europa, pentru că sunt uh, surse intermitente și vedem că există probleme cu uh, energiile regenerabile în uh, situația actuală și lucrurile se vor înrăudăți dacă nu uh, se iau unele măsuri. Este important să cooperăm strâns. Salutăm uh, iniți- inițiativa Comisiei și negocierile cu privire la pachetul de infrastructură, pentru că îmbunătățirea procedurilor pentru a se asigura că infrastructura este construită într-o perioadă de timp rezonabilă este esențială. Știu că acum avem instrumentele să ne asigurăm că vor fi um, eliminate um, problemele de aprovizionare. Domnei uh, Jordan Cicely, vă mulțumesc în primul rând pentru încurajare. Da, facem, suntem în fața unei provocări Comisia a recunoscut când am discutat uh, cu reprezentanții acesteia că avem nevoie de mai multe resurse. Încă nu sunt uh, expert în proceduri administrative, uh, mai ales cu procedura bugetară, dar mi s-a spus că una dintre cele două soluții probabil va funcționa. Dacă ar trebui să facem o cerere suplimentară față de autoritatea bugetară, uh, aș uh, saluta sprijinul acestei comisii și al Parlamentului în general cu privire la asta. Care este miza? RENIT este deja aplicabil. Deja prevederile cu privire la abuzurile de piață sunt, uh, sunt prevăzute, sunt uh, în document însă nu avem la dispoziție instrumentele pentru a interveni. Înainte de a avea posibilitatea de a colecta datele și a monitoriza piața, nu vom ști niciodată dacă piețele funcționează atât de bine precum speram. Remit nu este un act, un, un, un um, instrument adițional, suplimentar, este un instrument integrat pe o piață integrată vom avea un comerț uh, și tranzacții mai complexe și asta ne, ne și dorim. Eu cred că cetățenii europeni și consumatorii europeni merită uh, ca acest uh, ca toate aceste lucruri să funcționeze bine. Și aceasta este miza, posibilitatea de a ne asigura că piețele funcționează cum trebuie. Eu am niciun fel de dubiu um, că piața ar, nu ar lucra uh, în mod adecvat, dar nu pot să vă dau niciun fel de garanție în această privire, în această privință. Cu privire la liberalizarea ce, are ce urmează să aibă loc în 2014, nu cred că pe 31 decembrie 2013 vom putea să uh, închidem uh, ușile instituției și să plecăm cu toții în vacanță. Unele... Sunt unele probleme care rămân, provocări ce rămân, uh, energiile regenerabile, de exemplu. Din punctul meu de vedere, ținta 2014 înseamnă că trebuie ca până atunci să ne asigurăm că există o piață care funcționează în mod rezonabil. Putem ajunge acolo? Eu cred că da. În electricitate vedem că implementarea paralelă, în același timp în care sunt uh, decise legile, are, are loc implementarea. În decembrie am încercat să definim și să sprijinim o foaie de parcurs pentru a ne asigura că, major, că cea mai mare parte a Uniunii Europene va fi integrată într-o piață uh, de electricitate până în 2014. Uh, în fiecare zi sunt mici probleme ce apar, asta este natural, dar încercăm să uh, îmbunătățim procesul. În ceea ce privește gazele naturale, dacă am fi avut această întâlnire în urmă cu câteva luni, aș fi fost foarte pesimist. Trebuie să vă spun că sectorul gazelor a evoluat foarte mult în ultimele săptămâni. Uh, va fi uh, în curând definit un proiect cu privire la crearea de capacități. Cred că până la finalul anului vom putea vedea la ce fel de progrese ne putem aștepta până în 2014. Însă există progrese și asta este ceva pozitiv. Domnului Balcitis, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră cu privire la oportunitatea de a monitoriza piața și de a ne asigura că lucrurile funcționează în mod adecvat. Sper că nu am dat o, uh, impresia greșită spunând că ar fi probleme cu cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare. Cooperăm foarte bine cu aceste autorități. Um, sistemul de gestiune la nivel național este foarte complex, însă uh, am dezvoltat o relație foarte bună de lucru. Și ei se, uh, au aceleași probleme ca și noi acasă, Um, nu au avut, de exemplu, experiență în supravegherea piețelor angro. Uh, Acum trebuie să supravegheze piața, să investigheze și este nevoie de foarte multă expertiză pentru asta. N-aș spune că există probleme în cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare, ci mai degrabă că ne confruntăm cu provocări similare. Autoritățile naționale fac tot ce pot, însă există o limită până la care pot să ne ajute și să ne ajute să, co- să compensăm lipsa resurselor, pentru că și ei se confruntă cu uh, probleme în situația actuală. Sper că V-am răspuns la toate întrebările. Dacă mai permiteți câteva minute, aș dori să vă informez cu privire la câteva evoluții, câteva aspecte. Am menționat deja faptul că începem procedura pentru programul de lucru pentru anul viitor, în viitor și am spus că Încercăm să organizăm o prezentare aici la Bruxelles. Primul raport anual de, acti- de activitate, referitor la activitățile din anul trecut, va fi disponibil în două săptămâni, începând cu 15 iunie și, în mod evident, va fi trimis Parlamentului European și veți avea o imagine mai detaliată a activităților noastre de până acum. Înțeleg că o delegație a Parlamentului European va merge în misiune la Ljubljana în august. Sunteți bineveniți în Ljubljana, dar mai mult decât atât, sunteți cât se poate de bineveniți în agenția noastră. Ar fi o plăcere pentru noi să vă întâlnim uh, atunci și aș dori să vă mulțumesc cât se poate de călduros pentru sprijinul Uh, acordat acestei agenții, pentru că este ceva ce este vizibil de fiecare dată, uh, uneori dincolo de așteptările noastre. Vă mulțumesc așadar pentru această oportunitate de a uh, vă prezenta activitățile noastre astăzi. Very much, Mr. Potocnik. Mulțumim, domnule Potocnic. Înțeleg că s-ar putea să reveniți în iulie la ITRE pentru a prezenta programul de lucru pentru 2013. Așteptăm cu nerăbdare această uh, nouă întâlnire cu dumneavoastră. Este momentul să închidem reuniunea de astăzi. Următoarea reuniune ITRE este pe 18 și 19 iunie și nu mai rămâne decât să vă urez un weekend cât se poate de plăcut și celor care trebuie să plece acasă să le urez drum bun. Alor.